Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, președintele Palestinei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Dragi colegi, dragi colegi, domnilor și domnilor, astăzi avem deosebită onoare de a-i ura bun venit domnului președinte Mahmoud Abbas. Stimate domnule Abbas, încă o dată țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației Parlamentului European. Vă urez un sincer bun venit în Parlamentul European. Die guten Beziehungen bunele relații cu Palestina sunt pentru noi, în Uniunea Europeană, de o mare importanță. Uniunea Europeană este pentru Palestina cel mai important partener în uh, cooperarea economică, umanitară și uh, uh, socială și pentru noi este o sarcină morală aceea față de Palestina. Domnule președinte Abbas, dumneavoastră v-ați dedicat viața unei sarcini sarcina de a nu mai exista violență, ci și de a exista libertate și recunoaștere pentru Palestina. Ați fost unul dintre arhitecții conferinței de pace de la Madrid și a acordului de la Oslo, care astăzi reprezintă o piatră de hotar în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Prezența dumneavoastră astăzi aici, după uh, prezența președintelui Israelului de ieri, reprezinte un semnal puternic că există voința pentru o pace durabilă între Israel și Palestina. Dorim să menținem viu acest proces de pace și în acest context salut munca asiduă a înaltei reprezentante Federica Mogherini. Iată că astăzi, ca și ieri, ea este alături de noi. Bun venit și dumneavoastră, doamnă Mogherini! Parlamentul European în septembrie 2015 s-a uh, uh, declarat pentru o soluție cu două state, cu Ierusalim ca și capitală pentru ambele state. Și în această soluție cu două state ar trebui să existe un stat sigur, Israelul. Am subliniat asta și ieri. Și ar trebui să existe un stat uh, independent uh, autonom, viu, Palestina. Totul să se întâmple în pace și în siguranță, cot la cot. Pentru a garanta asta, trebuie ca mai întâi violențele să aibă un sfârșit. Niciun obiectiv politic nu justifică o ură oarbă, um, o înhăitare și terorism. Parlamentul European nu pentru prima dată Uh, judecă aspru colonizarea întreprinsă de israelieni și uh, faptul că grupe de militanți recurg la bombardamente. Trebuie să existe o împăcare între palestinieni și uh, ceilalți. Am cerut asta în rezoluțiile noastre. Domnule președinte Abbas, tocmai această conciliere, disponibilitatea la iertare și empatie între palestinieni dar și între palestinieni și israelieni, reprezintă un element fundamental al procesului de pace pentru care dumneavoastră vă implicați. Și încă o dată din partea mea și tuturor colegilor din Parlamentul European, bun venit, vă dau cu drag cuvântul. Vă rog, domnule președinte. Bismillahirrahmanirrahim. În numele lui Allah cel milostiv. Domnul